welcome to this meeting. Bine ați venit la reuniunea noastră. Proiectul de ordine de zi sper că poate fi adoptat cu următoarele modificări. Votul la punctul 5, contracte de muncă precare, se amână. Cu titlu informativ. Și după cum știți, avem uh, un nou uh, program pentru reuniunea noastră, ceea ce înseamnă că vom continua după amiaza începând cu ora 14. Avem o pauză mai scurtă, ceea ce înseamnă că putem să încheiem reuniunea suficient de devreme pentru cei care trebuie să ajungă la aeroport sau la gară. președinta spune interpreților că reuniunea se va relua de la două. Toate limbile sunt disponibile, în afară de croată și de malteză. Și în această dimineață vom avea un grup de 17 vizitatori care va um, asista la reuniune. Sunt invitații doamnei Regner, care va sosi în curând. Și uh, avem interpretare în malteză, de fapt. În al treilea rând, procesul verbal al reuniunii din 1 aprilie și al celei din 16 aprilie se aprobă. Și acum începem votul. Sper că aveți cu toții cartelele de vot și le-ați introdus unde trebuie. Vom începe cu textul de compromis al Coreper privind propunerea de directivă a Parlamentului European privind navigatorii, directive, modificarea directivelor respective. Este lista de vot finală și avem un vot electronic. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. And the vote is closed. Și s-a închis votul. The result is uh, 42 to 1. 42 la 1. And once again, thank you. Încă o dată, Mulțumesc foarte mult doamnei Moran Chartier, care a fost foarte responsabilă. Then we go directly to item 6. Trecem direct la punctul 6, pentru că 5 este amânat. și vom începe cu amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 100, ba nu, 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 126 și deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul KA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 129, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de 3 voturi. Compromisul L pentru Trecem la compromisul M. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. Și se adoptă. Amendamentul 30 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 135 pentru a este caduc. Compromisul J pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 139 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 și 140, 141 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 76, s-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Trecem la compromisul R pentru, împotrivă, abține se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentele, compromisul A, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 88 și s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 98, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 104. S-a deschis votul. Și acum s-a închis. Se respinge. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abține. se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Șaptesprezece și 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum ultimul vot prin apel nominal privind proiectul de aviz astfel modificat. S-a deschis votul și s-a închis votul. Și se adoptă cu 38 la 10 și 2 abțineri. Felicitări domnului Lenars Și trecem acum la punctul 7. Cercetarea și inovarea din economia albastră pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică și începem cu compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 10 a fost foarte clar. Bine, amendamentul 9 verificăm electronic și votul s-a deschis. Și votul s-a închis. Se respinge.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 împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 16. S-a deschis votul și s-a închis votul. Și se respinge. Compromisul D pentru împotrivă abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 30 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 vot pe părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul DA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 44, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Se respinge cu diferență de două voturi. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cincizeci șapte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. și avem o par a doua parte Deci avem o completare la punctul H pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm această a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu diferență de patru voturi. We go to amendment. Trecem la amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă și acum votăm proiectul de aviz astfel modificat, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Se adoptă cu 51 de voturi. we'll go to item 8. Trecem la punctul 8. Este vorba de proiectul de aviz al Viliei Blinkeviciuțe cu privire la punerea în aplicare a principiului de șanse egale și tratament egal al femeilor și al bărbaților în chestiuni legate de ocupare și încadrare în muncă. Începem cu amendamentul 6. Pentru împotriva abține se uh, uh, adoptă 7. Pentru împotriva abține se adoptă 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de 6 voturi. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul B pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 25 oral din partea verzilor pentru împotrivă abțineri se respinge. 26. Pentru. E vorba de un uh, amendament oral aici. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respinge cu o diferență de un vot. Compromisul C pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri,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 abțineri, se respinge. Compromisul K pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 1 oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abținem, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la amendamentul 4. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum proiectul de aviz, așa cum a fost modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 8 împotrivă. vote on uh, the draft opinion by Madam McIntyre on the refit. Trecem acum la proiectul de aviz al domnului McIntyre cu privire la uh, programul refit, amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Diferență de trei voturi. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. compromisul AA. Vot electronic, nu putem să tot repetăm. Compromisul AA. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 devine caduc, 13 se cere verificare la 15. S-a deschis votul. Verificăm la 15. Votul e încă deschis. Acum s-a închis. Se adoptă. Diferență de un vot. Nu știam cum stăteau lucrurile. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Nu vrea nimeni să-l verifice. Ba da, sigur că vrea cineva. 12. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, diferență de un vot. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 17 Îl votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu diferență de 3 voturi. Compromisul B. Îl votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu diferență de un vot. Nu v-ați dat seama că verificam sau? Se respinge, da. Amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Verificăm. Amendamentul 20. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a încheiat votul. Se respinge. Verificăm și 18? Da, îl votăm electronic. Votul s-a deschis, e încă deschis, s-a închis, acum um, este respins, acum amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 27. Îl votăm electronic de la bun început. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28. Îl votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să adoptăm. Amendamentul 29. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul EA. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul M. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 44 Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu diferență de un vot. Compromisul K. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46. Prima parte. S-a deschis votul. S-a adoptăm Se adoptă partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 49, 51 și 52 și 53. S-a deschis uh, votul. S-a închis votul, se respinge. Compromisul D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge uh, cu diferență de un vot. Amendment 54. Amendamentul 54. S-a deschis votul. Doamna Agea. Domnule, perché? Poate că am înțeles eu rău. De ce votăm electronic? Președinta roagă pe doamna raportor să repete. Vreau să vă întreb de ce votăm cu vot electronic? because... O să mai economisim timp. Yeah. Yeah. Okay, let's continue. Mm. 54. We're voting 54. The vote is still open. 54. Votul e încă deschis la amendamentul 54. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 55. S-a deschis votul. S-a încă deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 56 devine caduc. Amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu diferență de un vot. Amendamentul 69. Nu, devine caduc. Amendamentul 74. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 75. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, diferență de un vot. 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, diferență de un vot. 77. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 78. Cu amendament oral s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci de voturi pentru. Amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul E. A deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Diferență de un vot. Amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 85 devine caduc. Trecem mai departe. La 94 al doamnei Harkin s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 96 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă diferența de un vot. Amendamentul 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 98. Uh, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de un vot. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 110. 111 și 112. S-a deschis votul la 110, 111, 112. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul G devine caduc. Amendamentul 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trebuie să revenim la amendamentul 120 să-l votăm și pe acesta. 120 a deschis votul. O să 120 ne scăpase înainte. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 123. S-a deschis votul. Încă e deschis la amendamentul 123. 123, 124, 125, 126. Se adoptă. Compromisul H devine caduc Compromisul I. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. O 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul L. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 140. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 141 la altă cu 122. S-a deschis votul. Amendamentul 122. S-a închis votul. Se adoptă. 144. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul J. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. O 145. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu, încă mai e deschis. Acum l-am închis. Se adoptă. O 151. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 153 s-a deschis votul. Încă mai e deschis. S-a închis acum. Se respinge. Amendamentul 155. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 156. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 157. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 158 devine caduc. Așa că trecem la 159. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 160. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. Votăm partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. 161. S-a închis votul. Se respinge. Votăm proiectul de aviz așa cum a fost modificat, un vot în apel nominal. Ați votat cu toții? Cei care au dorit să voteze, sper că au votat. Ați votat? Haideți, încă o dată. Încă o dată, la ultimul vot, vot prin apel nominal cu privire la proiectul de aviz așa cum a fost modificat. Acum toată lumea a votat, putem să închidem votul. Se adoptă. Um, yes. Okay. We take a technical uh, break. Facem o scurtă pauză tehnică.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 Ok, friends. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru colaborarea în timpul sesiunii de vot. Și acum suntem bucuroși să orăm bun venit domnului Dombrovskis, vicepreședinte, pe care le cunoaștem cu toții, și doamna comisar Tyson, și acum o să avem un schimb de vederi în cadrul dialogului structural cu domnul Domrovskis și doamna Tyson. Ca de obicei, știm că trebuie să fim foarte eficienți atunci când adresăm întrebări și când ne organizăm dezbaterile, dar încep prin a da cuvântul domnului Dombrovskis pentru prezentarea dumnealui. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Mai întâi, vreau să vă spun că mă bucur să particip astăzi la o nouă sesiune a dialogului nostru structurat și să avem uh, un schimb de opinii în ceea ce privește punerea în aplicare a programului de lucru al Comisiei și rezultatele la care am ajuns după cele șapte luni de mandat. Așa cum vă spuneam la audierea din luna octombrie, dialogul social uh, și uh, chestiunile economice sunt uh, pe picior de egalitate în perspectiva acestei comisii și se dorește mai ales întărirea rolului dialogului social. Și acest lucru nu se poate face decât prin implicarea Parlamentul European și de aceea contez pe sprijinul dumneavoastră uh, în acest sens, pentru ca agenda noastră să fie bine promovată. Vreau mai întâi să subliniez uh, ce s-a întâmplat în timpul semestrului european, știind că tocmai au fost emise recomandări pentru fiecare țară și vreau să vă spun și în ce fază se află punerea în aplicare a programului de lucru al Comisiei. Și am să vă descriu mai în detaliu care sunt inițiativele legislative care urmează a fi publicate în următoarele luni. Comisia dorește să îmbunătățească guvernanța economică și uh, coordonarea între politicile europene în cadrul semestrului european. Vrem să avem uh, un dialog uh, cu statele membre și părțile interesate și mai ales cu partenerii uh, sociali europeni. Rolul mai pregnant pe care îl joacă Parlamentul European și Parlamentele Naționale este mai important ca niciodată pentru a întări uh, um, responsabilitatea și um, leadership-ul. Și recomandările pe țară sunt uh, un prim pas noi ne dorim să ne concentrăm în continuare pe creștere și pe crearea de locuri de muncă și să avem o abordare integrată care se bazează pe răspundere fiscală, uh, reforme structurale și disciplină bugetară. Și ne bucurăm că am avut sprijinul Parlamentului în ce privește <clears throat> analiza anuală a creșterii. Și de asemenea, acest lucru s-a reflectat în liniile de orientare și în uh, Rapoartele publicate în luna februarie. Recomandările pentru fiecare țară în parte au fost publicate în urmă cu două săptămâni și ele se concentrează pe um, mesaje pentru a permite o, um, creștere economică sustenabilă, pentru a avea reforme a pieței muncii, a pieței fiscale și a pieței muncii. Este nevoie de mai multe acțiuni din partea statelor membre pentru a Uh, permite crearea de și mai multe locuri de muncă și pentru a garanta creșterea economică. Pentru fiecare țară există provocări uh, specifice și există diferențe mari uh, de la o țară la alta. Alte recomandări se bazează și se concentrează pe reformele structurale care sunt importante pentru a ieși din criză. <coughs> Abordează chestiuni structurale precum Um, reducerea șomajului în rândul tinerilor, măsuri țintite pentru reformare și reintegrare pe piața muncii. Și credem că toate aceste reforme se vor transforma în rezultate tangibile pentru cetățenii europeni. Nu am să intru acum în mai multe detalii, deoarece vom avea o întâlnire consacrată tocmai recomandărilor pe țară în cadrul procedurii semestrului european. Stimați deputați, Comisia dorește să uh, aibă loc adevărată schimbare uh, pe scară europeană ca să putem să răspundem provocărilor sociale și economice. Și această dorință se manifestă în programul nostru de lucru și în metodele de lucru pe care le folosim. Ne dorim să fim eficienți și să lucrăm împreună ca să obținem rezultate împreună. Vrem să promovăm oportunitățile egale în societate și vrem să sprijinim statele membre ca să permită oamenilor să revină pe piața muncii, ca să permitem tinerilor să treacă mai ușor din uh, sistemul educațional uh, pe piața muncii și ca să promovăm coeziunea socială. De unde și propunerea Comisiei de pe 4 februarie pentru a accelera punerea în aplicare a inițiativei <clears throat> pentru ocuparea tinerilor. Și de asemenea, mai târziu anul acesta va exista un nou pachet pentru uh, um, a mări gradul de flexibilitate pe piața muncii în Europa. Există și alte secțiuni în programul de lucru al Comisiei care sunt relevante pentru mandatul Comisiei dumneavoastră. Uniunea economică și monetară a fost uh, consolidată în mod uh, clar, dar mai rămân câțiva pași de făcut pentru că deocamdată nu avem o Uniune stabilă și vrem să exploatăm potențialul său la maxim, tocmai pentru a genera cât mai multe locuri de muncă. Așa cum știți, mandatul acordat uh, uh președinților instituțiilor europene este de a avea tocmai o mai bună guvernanță economică în zona euro și deja la Consiliul de luna viitoare se vor uh, adopta concluzii uh, cu privire la acest domeniu și se vor stabili uh, prioritățile pentru a avea o uniune economică și monetară um, stabilă pe termen lung. De asemenea, noi urmărim îndeaproape punerea în aplicare a, a pachetului celor două măsuri și a pachetului celor șase măsuri. Cei doi colegislatori a, au elaborat aceste pachete care acum se află în sarcina comisiei odată ce sunt ajunse în faza de implementare. Este o abordare cuprinzătoare în spiritul mai bunei legiferări, pe care Comisia o aplică, astfel încât să existe mai multă transparență în ceea ce privește procesul decizional și um, sesiuni de consultare uh, extinse și cuprinzătoare pentru orice nouă inițiativă legislativă ce urmează a fi adoptată. Acum, în ce privește dialogul social, acesta se află în uh, centrul atenției Comisiei, este una dintre principalele noastre priorități. Știți că pe 5 martie a avut loc o reuniune la nivel înalt um, pe tema dialogului social și am fost onorați că domnul președinte Schulz a făcut discursul de deschidere la această um, întâlnire cu partenerii sociali europeni. Avem nevoie de mai multe um, mai mult dialog social, de orientări europene pentru acest dialog social și de implicarea actorilor pe plan național și pe plan european. Așa cum vă spuneam de altfel, când prezentam prioritățile programului de lucru ale Comisiei în timpul audierii mele. În momentul în care am elaborat uh, rapoartele pentru fiecare țară, am um, organizat consultări cu actorii um, interesați de statele membre, inclusiv partenerii sociali din fiecare stat în parte și am ținut cont de cele spuse în timpul acestor consultări în momentul în care am redactat rapoartele pe țară uh, și recomandările pentru politica economică. Eu am um, vizitat mai multe țări în timpul uh, um, acestei proceduri a semestrului european, tocmai pentru a Uh, mă întâlni cu partenerii sociali ca să discut tocmai rapoartele uh, pentru fiecare țară în parte. Și astăzi chiar am să plec în Croația, tot într-o vizită în cadrul semestrului european, ca să discut concret cu partenerii sociali uh, din Croația despre concluziile din raportul pentru Croația și recomandările și despre recomandările pe care le-am formulat. Cum spuneam, vrem ca partenerii sociali să fie um, implicați într-o măsură și mai mare în reformele structurale de care este nevoie în statele membre. Și, bineînțeles, și în uh, pachetul uh, care va urma pentru a mări uh, um, potențialul de angajare și mobilitatea um, lucrătorilor europeni. Există piața digitală unică, Uniunea Energetică și uh, aceste uh, inițiative care acum sunt în curs de uh, negociere vor fi completate cu cele pe care le pregătim pentru uh, următoarele luni. Pe 9 iunie, de exemplu, colegiul se va consacra orientărilor pentru uh, piața muncii și de astfel doamna comisar Marianne Thyssen vă va da mai multe detalii în acest sens. Acum vă mulțumesc pentru atenție și aștept uh, întrebările și comentariile dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Dombrovskis. Acum vreau să dau cuvântul doamnei Tyson. Vă mulțumesc, doamna președinte, stimați deputați. Este o plăcere să mă regăsesc aici. Vreau să completez cele spuse de domnul vicepreședinte Dombrovskis vorbind mai întâi uh, despre mm, audierea mea din luna octombrie. Potrivit liniilor de orientare stabilite de președintele Jean-Claude Juncker, eu am identificat pe atunci patru priorități, crearea de locuri de muncă, accesarea locurilor de muncă, uh, dezvoltarea calificărilor și a competențelor și uh, protecția socială. Vreau să subliniez ce am făcut până în prezent deci, în plus față de cele spuse de Valdis. Mai întâi am promis că inițiativa pentru ocuparea tineretului va deveni operațională. Una este să creezi locuri de muncă, alta este să te asiguri de faptul că cetățenii și mai ales tinerii sunt cu adevărat recrutați pentru a um, beneficia de aceste locuri de muncă. Parlamentul dumneavoastră s-a implicat pe deplin pentru a garanta finanțarea acestei inițiative și văd că raportorul este în sală și mulțumesc încă o dată pentru uh, cooperarea de plină de care ne-am bucurat ca să putem să modificăm acest regulament uh, datat pe, um, care a fost publicat pe 4 februarie și care a intrat deja în vigoare pe 21 mai, deci uh, vinerea trecută am putut să plătim prima parte, ceea ce, ce corespunde finanțării Uh, prefinanțării către statele membre interesate. Ceea ce înseamnă acum că 30 uh, um, de milioane de euro sunt disponibile pentru statele membre și pe puțin 600 de mii de tineri vor putea să beneficieze de această finanțare și um, vor avea un loc de muncă. Eu am cerut serviciilor mele să însoțească și să stimuleze um, um, acțiunile statelor membre în acest sens și bineînțeles că am să fac un raport despre consecințele inițiativei privind ocuparea tineretului uh, în fața Parlamentului la începutul anului 2016, bazându-mă pe primul raport de evaluare care va fi elaborat. Un al doilea punct este uh, um, ocuparea pe termen lung. Știți că trebuie să ne ocupăm de acest lucru. Avem 34 uh, de milioane de șomeri și foarte mulți dintre ei, practic 30%, sunt uh, fără un loc de muncă de mai mult de 2 ani. Eu acum finalizez o recomandare în ce privește integrarea șomerilor de lungă durată. Această recomandare are drept scop să stabilească măsuri care să țintească acest grup de șomeri și eu vreau să am o abordare integrată, care să se bazeze pe evaluarea de la caz la caz a fiecărui șomer, să analizeze uh, aspectele legate de serviciile sociale și de uh, situația uh, personală și a calificărilor fiecărui șomer ca să îi permite să se uh, reintegreze pe piața muncii și uh, ar trebui să existe niște ghișee unice pentru șomerii de lungă durată, pentru ca ei să găsească locuri de muncă ce le sunt uh, destinate. Apoi avem mobilitatea lucrătorilor peste tot în Europa. Știți că mobilitatea este un factor cheie ca să luptăm împotriva șomajului. În același timp, există riscuri de um, abuz. Prin urmare, eu lucrez la un pachet în ce privește mobilitatea lucrătorilor, scopul fiind să stimulăm libera circulație a lucrătorilor, însă, în același timp, vrem să ajutăm statele membre să prevină și să uh, combată uh, acțiunile ilegale și să prevină abuzurile. În acest pachet vor exista două propuneri. Una în ceea ce privește revizuirea coordonării între serviciile de asigurări sociale, Acum deja se um, efectuează un studiu de impact pe această temă. În plus, acest pachet care este uh, uh programat pentru sfârșitul anului va include o revizire țintită a directivei lucrătorilor detașați și vom uh, evalua care sunt eventualele lacune juridice care favorizează comiterea de abuzuri. Un alt punct uh, uh, vizează nivelul de calificare a celor care caută un loc de muncă. Și știm cu toții că competențele noastre sunt indispensabile pentru competitivitatea noastră. În timpul crizei, milioane de locuri de muncă au dispărut și acum se creează noi locuri de muncă, dar este nevoie de competențe diferite. De aceea avem nevoie de o abordare strategică în ce privește calificările peste tot în Uniunea Europeană și de aceea avem nevoie de noi acțiuni pentru a îmbunătăți nivelul de calificare a forței de muncă, mai ales în ce privește programele de ucenicie și implementarea unor um, uh, programe de formare și reformare pentru cei care trebuie să achiziționeze noi competențe. Pentru a mări, bineînțeles, uh, um, oportunitatea acordată acestor um, uh, uh, șomeri de a-și găsi un nou loc de muncă. Pe 22 iunie, la Riga, va exista o, o conferință la nivel înalt în ceea ce privește relansarea a, uh, a, pieței muncii și se vor aborda toate aceste um, tematici pe care eu le-am menționat. De mai multe ori m-ați întrebat ce facem și ce vom face pentru persoanele cu dizabilități. Trebuie să înlăturăm barierele de pe piața muncii cu care se confruntă um, această categorie de persoane. Știți că am anunțat că există 18 milioane de persoane cu dizabilități peste tot în Uniunea Europeană și odată cu îmbătrânirea populației europene, această cifră va crește. Este o provocare pentru societatea noastră, dar și pentru economie. Produsele uh, de uz curent trebuie și al serviciile cele mai obișnuite trebuie să fie accesibile pentru toată lumea și de aceea noi vrem să punem capăt um, barierelor uh, care există în statele membre și chiar și între statele membre uh, care împiedică aceste persoane să se integreze pe deplin am putea să permitem companiilor să recruteze mai ușor uh, uh, din alte state membre, ceea ce va permite mai multă competitivitate pentru piața internă, dar și mai important este că datorită înlăturării acestor bariere vom avea produse și servicii de mai bună calitate și mai adaptate nevoilor oamenilor. Și sperăm să mărim gradul de participare a persoanelor cu dezabilități la uh, piața muncii și, în general, uh, participarea lor în societate. Vreau să vă vorbesc și despre ce se va întâmpla în 2016 în urma exercițiului uh, REFIT și în urma um, evaluării serviciilor um, ocupaționale, a directivei um, siguranței serviciilor și vor exista noi propuneri la anul. Vreau să vă reamintesc că obiectivul nostru general este să simplificăm cadrul legislativ actual, dar să prezervăm toate drepturile și să garantăm același nivel de protecție uh, pentru drepturile lucrătorilor. Vreau să vă spun câteva lucruri și despre revizuirea strategiei Europa 2020. Această revizuire rămâne valabilă și va fi prezentată la sfârșitul acestui an. Până în prezent și în urma consultărilor publice ne-am fixat următoarele uh, obiective, și anume să păstrăm strategia Europa 2020 așa cum este ea acum și să trimitem un mesaj politic clar despre aceste priorități pe care le-am definit mijloacele și instrumentele pe care le avem la dispoziție, însă pentru a atinge obiectivele, ar putea să fie uh, uh, modificate. Doamnă președinte, dragi colegi, știind că aici uh, am venit ca să dialogăm cu dumneavoastră, acum vă stau la dispoziție pentru întrebări și observații. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um, mulțumesc foarte mult! Am să dau acum cuvântul pentru întrebări foarte scurte colegilor. Voi începe cu coordonatorii și uh, vom uh, primi răspunsuri directe de la ambii invitați. Deci uh, va fi un dialog tip ping-pong. Începem cu domnul Casa, coordonatorul de la grupul PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte, doamnă comisar Tyson. Prima mea întrebare se adresează domnului comisar Dombrovskis procesul semestrului european 2015 și ciclul de orientări politice și de supraveghere ale Uniunii Europene s-au ameliorat față de ciclul de semestre din anii anteriori. Acum sunt incluse mai multe elemente sociale și uh, se uh, contribuie astfel la realizarea obiectivului de creștere. Dar eu cred că se pot face și mai multe. De exemplu, în ceea ce privește recomandările specifice pe fiecare țară, economice, politicile economice și financiare și aspectele sociale ar putea fi mai bine coordonate. Mă întreb dacă domnul vicepreședinte Dombrovskis ar put, se gândește să dea o pondere mai mare aspectelor sociale și de ocupare în acest cadru. Vă rog să ne dați mai multe detalii. Iar pentru doamna Tyson, mă interesează foarte mult uh, ce recomandări aveți pentru șomerii pe termen lung. Ați spus că ați prezentat propriile noastre recomandări, deci eu m-aș bucura mult să uh, aflu care sunt acestea, dacă ni le puteți spune. Mulțumesc! Domnul Dombrovskis. Mulțumesc, domnule Casa. În ceea ce privește semestrul european și uh, rolul indicatorilor social și de ocupare, atât eu cât și doamna comisar Tyson am spus de la bun început că este intenția noastră să includem uh, într-un mod mai uh, vizibil acești indicatori în uh, procesul de luare a deciziilor cu privire la politice, politicile economice și la recomandările specifice pentru fiecare țară. Cred că acest lucru se reflectă, de altfel, în recomandări și vom continua în aceeași direcție în următorul ciclu al semestrului european. De asemenea, Anul acesta am optat pentru uh, recomandări specifice pentru fiecare țară, mai puține și mai specifice, care să țină cont de uh, provocările specifice din statele membre. Doamna Tyson, mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește indicatorii sociali, noi colaborăm cu comisarul Moscovici pentru a uh, acorda indicatorilor de ocupare, în special, un loc mai bun în procedura dezechilibrului. Um, în ceea ce privește recomandările pe care le pregătim și ce intenționez eu, ne gândim la ceva similar cu garanția pentru tineret, să vedem cum putem să oferim o orientare mai bună, să dăm soluții mai bune uh, șomerilor pentru că nu înseamnă ca ei doar să găsească un loc de muncă. Sigur că pentru asta trebuie să fie locuri de muncă disponibile, dar din persoanele uh, în șomaj, două treimi dintre ele sunt în șomaj de peste 2 ani. Au și alte probleme, probleme de transport, de îngrijirea copiilor, probleme de gospodărie, de sănătate și uh, noi dorim ca serviciile disponibile să um, fie integrate și să le oferim soluții pe termen lung prin acest pachet, să găsească sprijinul de care au nevoie ca să revină pe piața muncii. Aceasta este ideea principală a recomandărilor pe care le pregătim. Mulțumesc! Am să-i dau cuvântul doamnei Steinruck, coordonatoarea de la SND. Vă rog. Da, am două întrebări. În primul rând, Domnule Dombrovski, dumneavoastră și cu domnul Juncker ați spus că doriți să um, promovați dialogul social în programul Comisiei. Aș, uh, atunci când mă uit la negocierile interinstituționale și la REFIT, uh, constat însă că dialogul social a slăbit, a pierdut teren și nu e doar părerea mea. Ce intenționați dumneavoastră să faceți ca să promovați dialogul social între organizațiile patronale și cele sindicale pentru ca participarea angajaților în întreprinderi să fie consolidată? Doamnă Tyson, v-ați referit la pachetul de, la, de mobilitate pe piața muncii Inclusiv ați vorbit de combaterea dumpingului social și de combaterea ilegalității pe piața de muncă. Ați spus că doriți să uh, susțineți statele membre în consolidarea controalelor. Uh, dacă vă înțeleg bine, doriți să împiedicați ilegalitatea printr-o legiferare mai clară. Exact cum um, s-a mai spus, Comisia trebuie în același context să și înceapă mai multe proceduri de infringement împotriva statelor membre, pentru că s-ar înscrie în același cadru. Ce părere aveți? Domnul Dombrovskis. În ceea ce privește consolidarea dialogului social, aș dori să menționez mai multe inițiative practice care s-au făcut deja, am vorbit despre consolidarea rolului partenerilor sociali în semestrul european și asta s-a făcut anul acesta și de asemenea trebuie să o punem la dispoziție mai mult timp pentru consultări uh, între noi și statele membre și între statele membre și partenerii sociali înainte de a merge mai departe. Și, după cum am mai spus, pentru următorul ciclu intenționăm să implicăm partenerii sociali la nivel național pentru a discuta prioritățile. De asemenea, pentru următoarea dată vom cere feedback de la statele membre despre cum implică ele partenerii sociali în consultările lor pe tema semestrului european. Apoi, în ceea ce privește inițiativa REFIT, uh, mă scuzați, pentru inițiativele de, o mai bună reglementare, de mai bună reglementare. De fapt, am și avut o întâlnire cu partenerii sociali ca să discutăm implicarea lor în acest proces și ne-am ajustat procedurile la cererea lor. De exemplu, în ceea ce privește analizele de impact, în ceea ce privește consultările publice, ca să ținem cont de rolul specific al partenerilor sociali. Ați întrebat cum putem consolida dialogul bilateral. Sigur că dialogul bilateral se desfășoară înainte de toate între angajat și angajator. Îl putem consolida, dar nu îl putem înlocui. Deci, noi um, promovăm un dialog trilateral și căutăm modul de a-l consolida pe acesta. Doamna Tyson? Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, o să răspund în limba olandeză, limba mea maternă. Doamnă Steinruck, m-ați întrebat ce facem în privința directivei detașării lucrătorilor ca să combatem dumpingul social și ca să susținem statele membre în eforturile lor. Facem acest lucru, dar în același timp trebuie să și facilităm mobilitatea, pentru că piața unică trebuie să funcționeze și pentru lucrători. În ceea ce privește detașarea, noi dorim să combatem practicile abuzive, ceea ce este firesc. Spuneți că statele membre iau măsuri și că noi le uh, punem la punct. Am adresat Germaniei o scrisoare cu privire la salariul minim în sectorul transporturilor. Germania a introdus un salariu minim și ne bucurăm că a făcut-o, pentru că acesta permite să se combată spirala dumpingului și Comisia este de acord, însă trebuie să se respecte regulile. În sectorul transporturilor uh, am analizat ce ar însemna un salariu minim. Este posibilă această inițiativă, este posibilă pentru serviciile transfrontaliere când se vorbește de uh, transportul de mărfuri, dar nu când se vorbește și despre tranzit. Atunci când e vorba de transport internațional, trebuie să se aplice acest gen de inițiativă ținându-se cont de principiul proporționalității. Am atras atenția Germaniei pe acest punct, așteptăm un răspuns, dar statele membre pot să uh, ia măsuri sociale. Noi nu le împiedicăm să facă acest lucru, însă acele măsuri trebuie să respecte cadrul general. Trebuie să fie evitate efectele negative asupra bunei funcționări a pieței interne ne evaluăm abordarea și totul va fi inclus în pachetul privind mobilitatea lucrătorilor. Sunt convinsă că veți mai primi întrebări pe această temă. Reprezentanta ALDE nu este aici, deci dăm cuvântul doamnei McIntyre de la ECR. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, amândurora pentru prezența în această dimineață. Mă bucur foarte mult. Doream să revin la ceea ce ați spus despre o mai bună reglementare. Pentru mine, o mai bună reglementare nu este o idee abstractă, ideologică, este un mod de a um, crea creștere și creșterea creează locuri de muncă. Deci eu cred că este fundamental pentru munca Comisiei de Ocupare. Domnule Dombrovskis, ați vorbit despre transparență și deschidere în consultări. Eu cred că trebuie să ne concentrăm mai mult asupra analizelor de impact ex ante și nu numai, și să vedem ce anume realizăm. Așadar, aș dori să aud idei concrete de la uh, ambii comisari referitoare la modul în care veți uh, urma ideile domnului vicepreședinte Timmermans privind o mai bună reglementare. Și de asemenea, uh, asigurându-vă că banii sunt bine cheltuiți. Sunt foarte impresionată să văd că toți vicepreședinții sunt de aceeași părere, vorbesc într-un singur glas. Am ascultat-o pe doamna Gheorgheva vorbind despre inițiativa pentru tineret și ocupare. Ce anume facem cu banii noștri? Asta vreau să știu, pentru că Uniunea Europeană nu are un buget fără fund, se știe. Trebuie să ne asigurăm că banii care sunt cheltuiți uh, dau uh, roade. Un alt aspect al mai bunei reglementări, și a spus-o și domnul Timmermans azi dimineață la intergrupul IMM-uri, uh, este că trebuie să analizăm și căile nereglementative, pentru că răspunsul pentru că o mai bună reglementare nu e răspunsul la orice întrebare sau mai multă reglementare. Vreau să vă întreb uh, pe amândoi ce faceți pentru a ține cont de soluțiile nereglementative pentru a vă atinge obiectivele. Domnul Dombrovskis. În ceea ce privește o mai bună reglementare, după cum uh, s-a spus, ideea de bază este atunci când uh, analizăm nevoia de o mai bună reglementare, ca înainte de luarea deciziilor să facem o analiză de impact. Astfel ne dăm seama care vor fi consecințele acelei reglementări. Facem acest lucru printr-o consultare publică cu părțile interesate și uh, primim feedback în legătură cu regulamentul sau reglementarea propusă. Din câte înțelegem noi, astfel, până la urmă, vom reuși să luăm decizii mai bune și mai în cunoștință de cauză. Foarte adesea sunt idei uh, greșite referitoare la o mai bună reglementare, dar eu cred că trebuie să ne concentrăm asupra priorităților și să încercăm să facem o evaluare înainte de a uh, reglementa ca atunci când facem o propunere, ea să fie bine întemeiată și echilibrată. Mulțumesc. Doamna Tyson? Mulțumesc. În ceea ce privește această inițiativă, o mai bună reglementare, e adevărat că nu înseamnă întotdeauna să legiferăm mai mult. De când a intrat uh, în funcție, comisia a decis să fie economă în acest domeniu, deci să ne concentrăm pe esențial și pe problemele care dau un răspuns european. Această abordare este comună tuturor comisarilor și pot să vă spun că nimeni nu uh, are o părere divergentă în colegiu. Acum, în ceea ce privește posibilitățile non-legislative, Aici aș dori să mă concentrez asupra propriului meu portofoliu. Eu cred că trebuie să mizăm pe parteneriate, de exemplu, întreprinderile și uh, formarea și educația. Aici nu e nevoie de o acțiune a legiuitorilor, nu e nevoie de uh, multe documente. În ceea ce privește introducerea tinerilor pe piața de muncă. Sigur că crearea de locuri de muncă este o problemă, dar trebuie să ne și asigurăm că tinerii au atitudinea pozitivă și competențele necesare pentru a putea lucra. Aici e marea problemă, de fapt, tinerii nu reușesc să obțină o primă experiență. Nu li se dă șansa să învețe la fața locului. Ar fi bine să primească stagii și Uh, stagii de ucenicie. Eu vreau să promovez această abordare și să o încurajez. Am spus serviciilor mele să nu vină cu noi documente și noi rapoarte. Trebuie să mergem pe teren, să lansăm apeluri, să creăm o dinamică. Numai așa vom putea să facem ceva. Deci nu dorim neapărat noi reguli și noi texte, ci dorim să motivăm, să convingem și să creăm parteneriate între persoanele de bună credință care pot să pună lucrurile în mișcare pentru că doamna McIntyre nu totdeauna i-a apreciat această abordare. Unii cred că acțiunea politică nu se poate face decât prin uh, legislație, prin noi legi. Dar trebuie să ținem cont și de ce așteaptă cetățenii și ce contează pentru cetățeni sunt rezultatele și noi după rezultate am vrea, am vrea să fim judecați. Mulțumesc, de la ALDE nu este nimeni. Dăm cuvântul doamnei Zuber de la Guengel. Obrigada. Eh, eu tinha três questões. Mulțumesc. Am uh, trei întrebări și am să fiu subcintă. În primul rând, este vorba de um, directiva concediului de maternitate. E vorba de o responsabilitate comună între dumneavoastră și alți colegi, dar aș vrea să vă întreb care este situația revizuirii directivei concediului de maternitate. Ne putem aștepta la o nouă propunere? Aveți uh, vreo idee? Ne puteți spune care este punctul de pornire pentru o astfel de propunere, mai ales în ceea ce privește nivelul de protecție pentru femei? A doua întrebare se referă la Garanția Europeană pentru Tineret. Cred că a fost bine că um, a fost introdus și acest lucru în program, dar aș vrea să pun următoarea întrebare. Există vreo probabilitate ca uh, sumele acordate pentru acest program să fie crescute? În al treilea rând, de fapt, ce vreau să spun se leagă de o problemă foarte uh, presantă. Și anume, există stagii, stagii de formare și altele care înlocuiesc locurile de muncă permanente. Locuri de muncă care au fost eliminate recent. Așadar, e o problemă pentru persoana care și-a pierdut locul de muncă, dar este o problemă și pentru tânărul care merge să facă acel stagiu, pentru că nu are nicio perspectivă, de fapt, de a avea un loc de muncă previzibil. În programul Garanția pentru Tineret intenționați să monitorizați situația, pentru ca ă, programele de formare și stagiile să nu fie utilizate pentru a înlocui locurile de muncă permanente? Vă mulțumesc! Domnul Dombrovskis. Așadar, mulțumesc pentru întrebări. La prima întrebare, am să fiu foarte succint, pentru că s-au făcut eforturi foarte intense, mai ales în ultimele luni, pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește concediul de maternitate, dar nu s-a obținut încă niciun fel de acord cu Consiliul European. Așadar, continuăm să lucrăm pe acest dosar pentru că noi dorim să ameliorăm echilibrul uh, volumului de muncă. Dacă nu vom ajunge la un acord, vom retrage această propunere și vom face alta cu șanse mai mari de uh, susținere. În ceea ce privește garanția pentru tineret, lucrăm la implementarea garanției pentru tineret existente și uh, anticipăm plata acestor fonduri pentru statele membre. Din perspectiva noastră, și am discutat de mai multe ori, suntem deschiși să extindem această inițiativă, dar acum, în această fază, ne concentrăm pe uh, punerea în practică cât mai operațională a acestei inițiative. Mulțumesc, Valdis, doamna Tyson. Am făcut într-adevăr o anticipare a fondurilor front-loading pe 2 ani, așadar există disponibilități pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a programului, dar vreau să atrag atenția deputaților asupra faptului că este posibil de asemenea să se, să se utilizeze fonduri din uh, Fondul Social European pentru această inițiativă uh, pentru tineret. 9,5 miliarde pe șapte ani este o sumă care poate fi utilizată pentru programe operaționale în domeniul tineretului. Așadar, Odată ce această inițiativă va lua sfârșit, nu înseamnă că nu va mai exista altceva. Avem idei prevăzute pentru perioada următoare. După 2015 vom uh, face un bilanț și vom aloca eventual fonduri specifice. În legătură cu stagiile și ce ați spus dumneavoastră despre stagii de formare și de ucenicie, ați atins aici o problemă extrem de delicată. Într-adevăr, se întâmplă des că atunci când tinerii reușesc să obțină ceva, să li se impună condiții precare, contracte temporare, uh, part-time și așa mai departe. Sigur că e bine să accepti așa ceva dacă ai perspectiva de a uh, promova după aceea, dar dacă vă uitați la recomandările specifice pe fiecare țară, pentru patru țări veți vedea că facem recomandări privind ceea ce numim noi segmentarea pieței de muncă. Nu trebuie să existe disparități prea mari, deci să fie unii protejați pe de-o parte și alte persoane care nu beneficiază de niciun fel de protecție. Persoane care nu vor reuși niciodată să treacă dintr-o lume în cealaltă și care vor fi blocate în acest tip de contracte și de condiții de muncă. Cred că trebuie să existe perspective. Un contract precar poate fi și un contract cu normă întreagă care este doar temporar. Noi avem recomandări făcute în Country Specific Recommendations, în recomandările pe care le adresăm statelor membre. Apoi, în ceea ce privește stagiile și uceniciile, trebuie să se pună accentul pe calitate. Nu înseamnă să plasezi un tânăr undeva pentru două luni. Nu, el trebuie să beneficieze de protecție, să fie o formare reală, ca acel tânăr să învețe ceva, să dobândească noi competențe pentru că astfel vor putea acești tineri să se poziționeze mai bine pe piața de muncă. Mulțumesc! Are cuvântul Jean Lambert, coordonatoarea de la Verzi. Vă rog. Mulțumesc. Doream să adresez o întrebare care se leagă și ea de o direcție strategică, mai ales în ceea ce privește agenda privind locurile de muncă verzi, agenda privind uh, consumul scăzut de carbon, strategia 2020 și discuțiile privind schimbările climatice de la sfârșitul acestui an, când Uniunea Europeană s-a angajat în ceea ce privește tranziție, agenda privind locurile de muncă decente, locuri de muncă de calitate și așa mai departe. Așadar, aș vrea să știu um, cum vede Comisia în partea sa de ocupare, cum contribuie ea direct la Uh, ce se va întâmpla la discuțiile de la Paris, precum și la demersurile pe termen lung. Cum intervine acest uh, concept în strategia privind competențele, ca să ne axăm pe competențe care să corespundă unor sectoare anume, nu doar mm, competențe generale? Există acest lucru prevăzut în uh, recomandările specifice fiecăror, fiecărui stat sau în planificarea regională, în fonduri regionale? Iar în ceea ce privește partenerii sociali, știm de asemenea că implicarea puternică a partenerilor sociali, a companiilor, a sectoarelor, a dus la modificări foarte importante în ceea ce privește eficiența resurselor, metodele de lucru, reducerea emisiilor de carbon. Deci, cum se integrează aceste aspecte în agenda privind dialogul social? Mulțumesc, domnul Dombrovskis. În primul rând, după cum știți, există o comunicare a Comisiei din 2013 care mm, pune accentul pe crearea de locuri de muncă verzi uh, și pe demersurile care trebuie urmate pentru a consolida potențialul de creare de locuri de muncă al agendei uh, ecologice, agendei verzi și acest potențial este subliniat și în pachetul nostru pentru crearea de locuri de muncă, pentru ocupare. Există așadar o legătură. Acum, dacă întrebați despre recomandările specifice fiecarei țări, vă spunem ce am făcut. Am ales um, recomandări mai puține, mai bine țintite, care se axează pe chestiunile socioeconomice. Și în acest uh, sens, de exemplu, nu mai avem uh, o recomandare astăzi uh, în acest an um, în domeniul energiei. Încercăm să folosim un singur principiu, să nu multiplicăm chestiuni care sunt acoperite în alte domenii de politici, iar acest subiect este mm, acoperit, de exemplu, prin documentele care vizează Uniunea Energetică. Uh, când vorbim despre obiectivele din Europa 2020, acestea încă sunt în interesul nostru pe agenda noastră, încă mai lucrăm la realizarea obiectivelor pentru 2020 și acum um, se, crea, se face și o revizuire a strategiei, însă uh, e clar că la um, că unele obiective au fost mai bine îndeplinite sau sunt mai aproape de îndeplinire decât altele, de exemplu cele de reducere a emisiilor sunt îndeplinite mai bine decât cele de, de creare de locuri de muncă. Doamna Tyson. Mulțumesc. Doamna Lambert, um, ce să vă spun, uh, schimbarea locurilor de muncă, uh, modificarea calităților, obligația de a accepta un loc de muncă, mm, toate aceste situații s-au schimbat foarte mult um, în contextul crizei. E clar, economia evoluează, mm, economia verde contează din ce în ce mai mult, uh, ați menționat pe bună dreptate, competențele sunt um, unul dintre aspectele noastre principale, unul dintre um, aspectele pe care ne concentrăm cel mai mult, iar în agenda noastră privind competențele, acestea vor reprezenta un element central, sunt sectoare care trebuie promovate, pentru că sunt sectoare cu potențial mare și noi suntem conștienți de acest lucru. Sunt sectoare care mm, fac apel la competențe noi, care nu există neapărat astăzi. Deci, nu pot să vă spun eu acum că Europa va face asta sau va face uh, altceva, pentru că multe lucruri depind și de statele membre și de regiuni, formarea, învățământul și așa mai departe. Și când uh, luăm măsuri în aceste domenii, când uh, ne gândim ce putem face în ceea ce privește uh, Uh, competențele și achiul, cred că sunt încă multe lucruri de făcut. Mulțumim. Doamna Gea. Grație al... Uh, mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc domnule comisar Dombrovskis și domnului comisar Tisen. Pentru domnul comisar Dombrovskis câteva întrebări. Mai întâi, vă rog frumos să comentați uh, perspectivele economice din această primăvară și mai ales diferența între datele agregate în ce privește șomajul în țările din zona euro și cele mm, care mm, au fost publicate pentru țările care nu sunt în zona euro. Deci aș vrea să aud comentariul dumneavoastră. Azi dimineață uh, am auzit pe domnul Timmermans vorbind despre refit și noile regulament, mai mult oxigen pentru ocupare și redresare economică, foarte multe cuvinte concret. Puteți să-mi spuneți ce se va întâmpla cu acest uh, program refit și care vor fi metodele concrete pe care urmează să le uh, folosiți? Ce aveți de gând să faceți? Domnul Tsipra spune un acord uh, privind noi împrumuturi pentru Grecia, apoi imediat aceste declarații sunt dezmințite. Noi suntem cetățeni. Pe cine trebuie să credem? Unde se află adevărul? Pentru doamna comisar Thyssen, deseori mă întreb dacă ne uh, citește documentele, pentru că face comentarii care corespund și cu linia noastră Um, de gândire. Garanția pentru tineret a fost un eșec de la început la sfârșit. Poate că um, unii dezaprobă, dar nu este părerea mea, este declarația curții de conturi. Și uh, o să avem și noi propria confruntare cu Curtea de Conturi care ne-a obligat, uh, ne-a uh, învinovățit că suntem printre cei mai uh, Uh, nepricepuți gestionarea instrumentelor pe care le avem uh, la dispoziție și nu s-au creat locuri de muncă uh, și, în plus, chiar și pentru Italia ni se spune că tinerii nu numai că sunt în șomaj, dar nici măcar nu au competențele necesare și încă o dată vă precizez că aceste afirmații nu aparțin uh, mișcării 5 stele, ci sunt uh, rezultatele unei anchete cât se poate de oficiale. De asemenea, vreau să vă întreb ce se va întâmpla, pentru că domnul comisar Dombrovski s-a spus că o să cerem statelor membre să uh, um, colaboreze mai mult cu partenerii sociali, dar eu vă spun, fiți atenți uh, căror state membre vă adresați, pentru că dacă vă uitați cum s-a făcut reforma uh, școlii în uh, Italia, s-a discutat cu partenerii sociali și împreună au spus roșu și a ieșit verde. Deci atunci când te consulți cu partenerii sociali e foarte bine, dar trebuie să mai și ții cont de părerea lor, pentru că altfel uh, um, se simt că nu sunt luați în serios. Mr. Dombrovskis, floor is yours. Uh, ok. Um... Domnule Dombrovskis, mulțumesc, iată, că de um, întrebări la care trebuie să răspund într-un minut. În primul rând, în ceea ce privește previziunile economice, este clar că în primăvară um, previziunile au arătat 1,5% creștere pentru zona euro și 1,8% pentru întreaga Uniune Europeană. Asta indică previziunile. Și s-a constatat de asemenea că șomajul scade, este în scădere, atât în zona euro cât și în întreaga Uniune Europeană. În acest moment, așadar, se constată faptul că șomajul în zona euro este la 11,3%, iar în întreaga Uniune, la procentul este de 9,8. Însă, ca o tendință, e clar că aceasta este descendentă la ambele niveluri, în zona euro și în întreaga Uniune. Desigur, există o diferență, discrepanțe între statele membre care au niveluri diferite de șomaj dar n-aș spune că există o diferență între zona euro și uh, Uniunea Europeană în ansamblu. Uh, șomajul este în scădere în ambele uh, zone. Apoi, inițiativa pentru tine nu este se referă la consultări, la evaluări de impact înainte să se meargă mai departe cu inițiativele pentru a ajunge la decizii mai bine informate și mai echilibrate. Mulțumesc. Doamna Tyson. Mulțumesc. Știm că la dumneavoastră în țară șomajul de, pe termen lung este foarte crescut. Când ne uităm uh, la cifrele din Italia, observăm că există multe persoane care au diplome um, universitare și sunt șomere, că despre inițiativa um, pentru tine nu ne așteptăm ca aceasta să rezolve totul de pe zi pe alta. Ar fi Um, o iluzie. E nevoie de modificări structurale pentru a crea organisme, structuri care să poată să reintegreze pe piața muncii um, șomerii. Prin aceasta dăm un stimulent, uh, iar garanția pentru tineri poate să însoțească tinerii, să le acorde un sprijin, astfel încât să le faciliteze situația Uh, că despre situația din Italia, bineînțeles că o urmări, la fel ca și în celelalte state. Trebuie să vedem uh, după aceea și care sunt rezultatele măsurilor noastre, câte persoane au fost uh, ajutate, care au fost modificările pe care le-am generat. Dacă o persoană Um, urmăre, urmează o formare sau un, un program din acesta timp de șase luni, trebuie să vedem după aceea ce se întâmplă. Chiar găsește un loc de muncă, trebuie să știm tot acest lucru pentru a putea să evaluăm cum trebuie um, aceste um, măsuri uh, care n-au fost uh, luate aleatoriu, au, um, au fost uh, Uh, luate pe baza indicatorilor EMCO și vă, vă pot asigura că s-au făcut măsurători calitative pentru a ne asigura că garanția pentru tineret să fie bine utilizată, să poată să fie redirecționată dacă este cazul, iar acest lucru uh, poate să fie um, îmbunătățit și prin aceste recomandări pentru fiecare țară în parte. Nu trebuie să așteptăm minuni, nu se poate întâmpla ceva miraculos în șase luni, însă e nevoie să urmărim, să vedem ce se întâmplă, să se schimbe atitudinea, starea de spirit, pentru că până la urmă s-ar putea ca acestea să ducă la șanse mult mai mare pentru tine să găsească un loc de muncă. Mulțumim! Avem acum o listă de doritori um, în care să vrea să intervină destul de lungă și să nu uităm că după această dezbatere mai avem uh, și uh, votul nostru pe care trebuie să-l continuăm. Așadar, vă rog să fiți cât se poate de succinți, întrebări de un minut. Și să vă hotărâți dacă vreți să le adresați domnului Dombrovski sau doamnei Tyson, uh, ca să primiți și răspunsuri succinte și o să încercăm să parcurgem lista de vorbitori. Nu știu dacă o reușim, dar o să încercăm o să facem tot ce ne stă în putință. Uh, lista aia include pe doamna Moran Chartier, Vieri Osman, Denifai, Becker, Tebesius, Malaj, Sander, Simon, Ionain, Bashir, Anche Lopez, Sodorova și Perinski. Yes. yes, and uh, stick to the minute and choose one of... Uh, dar un minut fiecare și alegeți un singur interlocutor, un singur comisar. Doamna Moran Șartia începe. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte, doamnă comisar, aș dori în primul rând să vă mulțumesc să vă mulțumesc pentru eficacitatea în ceea ce privește prefinanțarea pentru locurile de muncă ale tinerilor. Prin acest um, mod, Europa reacordă încredere uh, și mi-a spus doamna comisar că fondurile au fost acordate statelor uh, uh, vinerea trecută și cred că trebuie să ne inspirăm din această eficiență pentru a le acorda din nou cetățenilor încredere în Europa. Prima mea întrebare se referă la tinerii cu vârste între 25 și 30 de ani. Știți că atunci când am pus la punct Fondul Social European, s-a constatat că erau uh, la fel de mulți uh, șomeri între 15 și 25 de ani cât uh, cei între 25 și 30 de ani. Ce aveți de gând să faceți pentru această categorie specifică, care sunt tineri care rămân la universitate și prelungesc studiile pentru că nu găsesc de lucru? Cea de-a doua întrebare se referă la ceea ce ați spus vis-a-vis -vis de uh, capacități și competențe. Cum putem să punem în valoare capacitățile și abilitățile, competențele când tinerilor li se cere experiență? Trebuie să schimbăm atât mentalitatea în domeniul forării și în uh, uh ceea ce privește ROPAS. Și încă un lucru, uh, mă voi referi la situația persoanelor uh, cu disabilități cum uh, vă gândiți să dezvoltați uh, cercetarea și dezvoltarea pentru a încadra persoanele acestea? Uh, e nevoie și de cercetare și de inovare, nu e suficient, um, nu sunt suficiente măsurile sociale. Vă mulțumim, doamnă Moran Șoltie, v-a luat exact două minute să, să vă abțineți de la um, această abordare. Mulțumesc! Voi încerca să răspund în câteva cuvinte. Mulțumesc uh, um, pentru cuvintele noastre în ceea ce privește prefinanțarea pentru îmbunătățirea um, inițiativelor acestea. Să știți că am lucrat împreună cu Parlamentul și doar datorită acestei cooperări am putut să facem uh, progrese. Sunt uh, perfect de acord și vă mulțumesc. Uh, cât despre capacități, abilități, uh, competențe, uh, vrem, trebuie să le acordăm tinerilor o șansă să aibă o primă experiență în, ocul, în câmpul de muncă. Aceasta este problema. Companiile, întreprinderile trebuie să înțeleagă că tinerii nu ies de pe băncile școlii gata să lucreze, dar uh, în uh, cadrul învățământului ar trebui să se schimbe totuși câteva lucruri, mai ales um, anumite formări profesionale, trebuie să se multiplice contactele cu companiile, să se facă parteneriate pentru ca tinerii care urmează învățământ vocațional și tehnic să fie mai bine pregătiți trebuie să facă um, ucenicie um, pe teren în cadrul companiilor. Aceste practici trebuie să se generalizeze. Că despre cercetare și inovat, inovare, sunt uh, perfect de acord uh, și ne gândim și noi la o lege privind accesibilitatea pentru îmbunătățirea calității serviciilor. Trebuie să existe de asemenea o armonizare și o creare de concurență între furnizori. Considerăm că acest lucru va duce la o mai bună funcționare a pieței interne va fi mai multă concurență, mai multă cercetare, produse mai multe și de mai bună calitate și considerăm că e nevoie de evoluții pentru persoanele care se confruntă cu probleme um, specifice și prin acest accessibility act încercăm să găsim soluții. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, am să-mi adresez uh, întrebarea în neerlandeză, spune doamna Iongheriut. Există propuneri în cadrul REFIT Iar prin acordul instituțional um, s-a, s-a cam limitat uh, posibilitatea partenerilor sociali să uh, intervină în um, acorduri. Aveți de gând să interveniți în acest sens, să remediați situația. Și apoi am înțeles că există un pachet în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor cu propuneri și în ceea ce privește coordonarea politicilor uh, sociale. Eu trebuie să vă spun că sunt destul de dezamăgit de ceea ce s-a anunțat, pentru că dacă dorim cu adevărat să Um, luptăm împotriva acestor probleme, trebuie să ne intensificăm um, colaborarea cu partenerii sociali, trebuie să acoperim lacunele și în acest sens e nevoie de legiferare. Aveți de gând să faceți acest lucru? Și ultima mea întrebare. Știți că avem o audiere Uh, la urmarea unui raport din, uh, la Universitatea de la Ghent în ceea ce privește um, sectorul uh, aviației, unde se, se practică foarte mult dumpingul. Ce aveți de gând să faceți în acest Doamna Tyson, uh, referitor la prima dumneavoastră întrebare, doamna Juncker, știți că domnul Domrovski, împreună cu domnul Timmermans și cu mine, bine ne-am întâlnit cu uh, partenerii sociali am discutat uh, și în cadrul uh, summitului uh, de la Riga și avem și această inițiativă de mai bună legiferare. Trebuie să găsim un echilibru corect. Într-adevăr, am tratat aceste subiecte pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Sunt anumite subiecte care um, sunt tratate de partenerii sociali în mod uh, um, independent. Um, acum, uh, dacă trebuie să mm, tratăm acest lucru și în legislație, am spus că nu e neapărat cazul, sunt anumite aspecte specifice partenerilor sociali și cred că suntem cu toții de acord, vrem să recunoaștem acest caracter specific și să promovăm mm, dialogul mm, social, așa cum s-a promis când a intrat în funcție această nouă comisie. Deci vrem să consolidăm dialogul social, dar nu vrem să existe consultări publice când e vorba de acorduri uh, care sunt uh, adoptate de partenerii sociali uh, independenți. Cât despre pachetul referitor la mobilitate și la mm, detașarea lucrătorilor, nu s-a văzut nimic în cuie în ceea ce privește măsurile pe care le vom lua sau pe care nu le vom lua. Considerăm că vor exista propuneri în ceea ce privește coordonarea normelor, în ceea ce privește securitatea socială. Acum, cum se va face acest lucru în cadrul directivei lucrătorilor, nu știu. Poate, dar să știți că n-am hotărât nici într-un sens, nici în altul. Dacă Parlamentul are propuneri uh, concrete cu privire la modul în care am putea să îmbunătățim uh, legislația actuală, să nu ezitați să ne contactați serviciile noastre pentru că vă stau la dispoziție. Apoi mi-ați lăsat o întrebare cu privire la aviație, problema protecției lucrătorilor în domeniul acesta, în sectorul aviației. Bine să știți că sunt uh, la curent cu uh, acest um, această problematică. Serviciile noastre examinează um, foarte în detaliu acest dosar și uh, acum ne gândim ce să facem pentru a rezolva această situație specifică. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Man. Eine Minute, Herausforderung. Ähm, Mulțumesc. Dragă Mariene, Mariane, am discutat la directiva detașării subiectul procedurilor de infringement și cred că este o mare neînțelegere din partea comisiei. S-a vorbit despre transportul Uh, terestru, s-a vorbit și despre transportul aerian, s-a spus că lucrătorii nu sunt suficient de mobili și apoi uh, s-a discutat și despre normele de calitate. Noi nu dorim să creăm noi probleme, noi vrem să spunem că e important să se ofere calitate atunci când se controlează diferitele elemente. Noi vrem să se elimine munca la negru, noi vrem să fie suficiente, suficientă protecție socială ca oamenii să fie protejați în caz de accident și noi nu facem asta degeaba, ci pentru a uh, ameliora piața internă. Deci nu, noi nu suntem împotriva mobilității totale, ci dorim o calitate care să nu fie pusă sub semnul întrebării. Deci vrem o piață internă unică, dar nu dorim ca ceea ce am obținut până acum în domeniul calității să fie pus în pericol de partenerii sociali. Cred că trebuie să fie clar de la comisara noastră socială. Doamna Tyson, cred că dumneavoastră vi s-a adresat întrebarea. Mulțumesc. Mulțumesc, dragă Thomas. Sunt de acord cu această îngrijorare și cred că suntem și de acord cu privire la nivelul de ambiție. Există o piață internă care trebuie să funcționeze. De asemenea, avem în Europa valori sociale, dorim uh, progres economic, dar și social. Aceasta este caracteristica economiei noastre, sociale și de piață. Uh, nu le putem disocia. Iar acesta reprezintă motorul uh, măsurilor comisiei. Acum când luăm hotărâri, uh, trebuie să ne asigurăm că acestea um, sunt în conformitate cu legislația europeană. Salariul minim în Germania a fost uh, un uh, demers bun, îl încurajăm de asemenea și în sectorul transporturilor. Sigur că e, e posibil, dar există reacții, plângeri și trebuie să vedem dacă din punct de vedere juridic e viabil această cale trebuie să examinăm lucrurile în lumina legislației europene, a tratatelor europene. Am tras o serie de concluzii care au fost comunicate autorităților din Germania și acestea au um, un interval de timp pentru a reacționa, însă în așteptarea terminării acestui interval, măsurile au fost suspendate în domeniul transporturilor. Noi um, păstrăm dialogul, bineînțeles, vrem ca piața internă să funcționeze și, desigur, Uh, statele membre au și ele prerogative și um, obligații, în special legate de protecția lucrătorilor. Suntem perfect de acord cu acest principiu. Domnul Benifei, mulțumesc. Doamna comisar Tyson, știți că ca urmare a crizei uh, Eh, financiare, mult numărul eh, copiilor care au, au fost eh, în excluziune socială a crescut cu peste un milion și în Uniunea Europeană 26 de milioane de copii um, sunt expuși riscului de a ajunge în uh, sărăcie sau în uh, excluziune socială. Noi cerem să se facă o garanție pentru copii, astfel încât toți copiii să aibă acces la îngrijiri medicale, învățământ și îngrijiri Um, gratuite, ceea ce um, corespunde și unei nutriții corespunzătoare. Comisia este de acord să sprijine acest apel al nostru și să creeze împreună cu statele membre un fond specific și un program pentru a, a dezvolta o astfel de garanție pentru copii? Ja, ja. Uh, eh, kinderarmoede inderdaad een groot probleem. Jonge mensen hebben het lastig. Mulțumesc. sărăcia în rândul copiilor este o problemă enormă. E adevărat că sunt probleme mari cu care se confruntă familiile tinere. Problemele acestea se și deplasează, sunt probleme care afectează uh, vârsta a treia, dar care acum se replasează și către tinele generații. În acest sens, noi nu putem decât să uh, încurajăm poliția din statele membre, uh, politicile de protecție socială, pe tot parcursul vieții. De la bun început să ofere servicii pentru copii, astfel încât copiii să nu fie victimele principale atunci când părinții lor se confruntă cu probleme financiare și cu probleme legate de locurile de muncă. Așadar, ținem cont de acest lucru când um, um, când um, ne, ne gândim la măsurile noastre, ținem cont de factorul uh, sărăcie. E adevărat, trebuie o protecție socială, o activare, un sprijin pentru a consolida capacitățile persoanelor, să le permitem să găsească un loc de muncă, pentru că cel mai bun mod de a ieși din um, uh, sărăcie este să-ți găsești un loc de muncă un fond uh, european, o garanție pentru copii, pentru a garanta respectarea drepturilor uh, lor, ei bine, nu s-a pus problema în acest uh, sens. Unii se gândesc pe termen lung la un fel de fond european care să reprezinte un fel de uh, factor de stabilizare automatic, automat, însă, v-am spus, nu avem un fond propriu, nu avem resurse în acest sens în Europa, cel puțin nu nu pentru un moment, nu pe termen scurt, poate pe termen lung această speranță s-ar putea materializa, însă e nevoie de politici care să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor cu copii, uh, familiilor copii mici. Domnul Becker, mulțumesc, domnul președinte. Am o întrebare este foarte pozitiv să se consolideze parten poziția partenerilor sociali. În al doilea rând, se vorbește de o um, acțiune proactivă. Eu ar trebui să înțeleg asta și ca pe o publicare a uh, status quo-ului din statele membre, să se spună până la sfârșitul anului dacă chiar reușesc să folosească banii alocați pentru garanția pentru tineret sau nu. Și o întrebare pentru domnul vicepreședinte. Vă rog să mă corectați salariu minim, plata egală în Europa, drepturi minime ale lucrătorilor și nicio armonizare în politica socială? Aceasta este orientarea Uniunii Europene și a Comisiei, da sau nu? Și dacă nu, cum va arăta viitorul? Mulțumesc! Domnul Dombrovski. Da. În ce privește salariul minim? În această privință, totul este foarte clar. Comisia promovează o asemenea politică în discuțiile sale cu statele membre și încurajează statele membre să introducă legislație pentru a garanta un salariu minim în acele țări unde acesta încă nu există și de asemenea um, încurajați de asemenea măsuri cât timp ele sunt compatibile cu um, încurajarea și stimularea productivității. Eu n-aș vorbi despre armonizarea politicii sociale, pentru că politica socială, așa cum știți, este o competență exclusivă a statelor membre, dar putem să vorbim despre o coordonare, mai ales că există niște aspecte transfrontaliere în politica socială. Thank you. Can we have very short... Mulțumesc. Un răspuns foarte scurt din partea doamnei Tyson. Da, mulțumesc. Foarte, foarte pe scurt. Vreau doar să vă spun în ce privește inițiativa pentru ocuparea tinerilor că în 2016 va fi um, realizat un raport care va fi prezentat aici și vom analiza tocmai rezultatele Uh, există mai mulți indicatori ce vor fi evaluați, statele membre trebuie să ne comunice date și atunci vom avea ocazia să vorbim uh, mai îndelung. Doamna Trebesius. Am două întrebări pentru doamna Tyson. Ați vorbit despre banii pentru garanția pentru tineret și de măsurile pe care doriți să le implementați. Aș dori să știu ce măsuri ați prevăzut, ce instanțe de, contra, de control doriți să introduceți și veți introduce pentru a verifica că inițiativa pentru tineret este reușită. Pentru că în Grecia șomajul este de 60% și uh, e clar că e nevoie ca fondurile să fie folosite pentru a, a crea locuri de muncă bune. În al doilea rând, ați vorbit despre o agendă pentru uh, formări și ucenicii Tocmai acum a fost redus cu 2 milioane bugetul pentru educație ca să se financeze proiectul Juncker. Cum intenționați să acționați pentru ca pe viitor aceste programe să fie mai bine finanțate? Mulțumesc! Tyson. Doamna Tyson. Da. Ce vom face pentru a controla această inițiativă. Avem mai multe mijloace la dispoziție. Atunci când uh, se alocă buget european pentru un program, automat există și mijloace de control a cheltuirea acestui buget și nu avem doar o evaluare cantitativă, ci și calitativă și așa se va întâmpla și pentru uh, această inițiativă. Știți că avem uh, reguli foarte drastice, mecanisme foarte stricte, de altfel deseori statele membre se plâng din aceste motive, dar noi trebuie să ne asigurăm că banii publici europeni sunt uh, cheltuiți în conformitate cu toate regulile. Există mai multe niveluri în sistemul educativ, dar noi știm că 20% dintre cetățeni au competențe de bază doar în ce privește cititul și uh, aritmetica. Deci aceste persoane nu au cum să-și găsească un loc de muncă. Dar, pe de altă parte, nu putem să negociem competențele uh, de bază. Domnul Bala, așa cum are cuvântul. Vă mulțumesc, Vreau să amintesc că eu și doamna Steinbruck avem uh, niște propuneri foarte uh, clare și precise în ce privește libera circulație a lucrătorilor și noi vrem să țină cont de doleanțele lucrătorilor, nu numai de nevoile întreprinderilor. Acum întrebarea mea. Femeiul a subestimat impactul politicii de austeritate în Grecia pentru că s-a înșelat atunci când a efectuat mai multe evaluări bugetare și de dinamică economică. Și iată întrebarea mea. În ceea ce privește semestrul european, acesta este un instrument de coordonare a politicilor economice uh, de astăzi. Aveți posibilitatea să analizați consecințele recomandărilor pe țară pe care le faceți pentru celelalte țări. Cu alte cuvinte, există studiu, un studiu sau studii pentru a analiza impactul macroeconomic pe care îl au recomandările dumneavoastră uh, pentru fiecare țară, pentru ca să riscați să repetați aceeași greșeală pe, precum cea pe care a făcut-o uh, femeiul. Bănesc este o întrebare pentru domnul Dombrovski, spune președinta. Da. Vă mulțumesc pentru această întrebare. În ce privește semestrele european și recomandările pentru fiecare țară, în momentul în care elaborăm asemenea recomandări, acestea se bazează pe prioritățile uh, pentru semestrul european stabilite în analiza anuală a creșterii, ca să facilităm investițiile, ca să existe un nou imbold pentru reformele structurale și ca să consolidăm um, răspunderea și uh, propunem acțiuni politice concrete pentru statele membre. Și atunci când redactăm aceste recomandări, uh, evaluăm impactul pe care îl vor avea asupra creșterii economice și a situației ocupării din statul respectiv. Deci întâi facem un raport pentru fiecare țară în care evaluăm uh, um, situația economică, după aceea primim uh, feedback de la um, statele respective și de la partenerii sociali din statele respective și știind uh, care sunt prioritățile din analiza anuală a creșterii și care sunt uh, prioritățile statului în sine, um, redactăm după aceea recomandările pentru fiecare țară. Mulțumesc, doamna Sander. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu am o întrebare pentru doamna Tyson. Aș vrea să revin la subiectul mobilității. Am notat inițiativele ce vor fi luate și care vor favoriza mobilitatea. Este bine dacă favorizăm mobilitatea, pentru că aceasta reprezintă o șansă, mai ales pentru tineri. Dați-mi voie însă să insiste asupra uh, obstacolelor care stau astăzi în calea mobilității. Uh, mai ales în zonele de frontieră. Este și cazul um, circumscriției mele, pentru că uh, știu că există oameni care vor să um, faciliteze um, găsirea unui loc de muncă în statul vecin atunci când locuiești într-o zonă de frontieră. Acești uh, intermediari, acești actori sunt foarte dinamici, foarte entuziaști dar ei sunt uh, de-a dreptul descurajați de toate um, obstacolele administrative atunci când vor să um, solicite finanțare europeană, pentru că ei tocmai cu asta se ocupă, acțiuni pentru a favoriza mobilitatea. În fiecare an trebuie să um, constituie un dosar deosebit de complex ca să solicite această finanțare și tare mie că toate aceste uh, piedici îi vor descuraja. O altă întrebare despre învățarea limbilor străine. Eu cred că trebuie să uh, sprijinim. Președinte, întrerupe vorbitoarea. Vreau să știu dacă aveți propuneri uh, în acest sens. Doamna Tyson, acum are cuvântul ca să răspundă. Vă mulțumesc, uh, doamna Sander. știm foarte bine că EURES face o muncă foarte importantă și există anumite reguli care nu ușurează viața pentru cei care trebuie să le aplice, inclusiv pe plan financiar. Doamna Verhagen, doamna um, Georgieva, care este um, comisara noastră pentru chestiunile bugetare este perfect conștientă de aceste uh, dificultăți. Iar în ce privește mobilitatea lucrătorilor, mai ales în zonele de frontieră, noi nu vrem doar să consolidăm uh, EURES, ci ne dorim să avem uh, o și mai bună uh, um, um, funcționare a rețelelor serviciilor de ocupare din statele membre ceea ce va constitui un avantaj pentru um, EURES și, în general, pentru acest sistem. Mulțumesc. Acum are cuvântul Sean Simon. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte Dombrovskis, puteți, vă rog, să ne răspundeți concret în ce privește lucrătorii detașați. Nu este suficient doar să coordonați serviciile de securitate socială. Este o întrebare uh, la care trebuie să răspundem. Vom avea un referendum în Regatul Unit și va fi una dintre chestiunile, uh, una dintre întrebările um, cel mai des abordate, pentru că oamenii uh, vor spune de ce vin la noi lucrători din alte țări și nu sunt plătiți cum ar trebui să fie și de ani de zile există această problemă. Dumneavoastră, domnule comisar, trebuie să soluționați această problemă. Avem nevoie de o nouă directivă a lucrătorilor detașați. Domnul Juncker ne-a făcut această promisiune atunci când avea nevoie de sprijinul nostru ca să fie ales. pentru că numai dacă vom avea o protecție socială echitabilă pentru acești lucrători, um, această piață va uh, funcționa și piața interne va funcționa, pentru că în cazul în care nu faceți nimic, nu numai uh, în Regatul Unit se va strica treaba, ci și peste tot, domnul Domrovskis. Vă rog să nu faceți confuzia între libertatea de circulație și uh, lucrătorii detașați, deoarece libertatea de circulație este uh, una dintre libertățile fundamentale în Uniunea Europeană. Domnul președinte Juncker a spus clar că cele patru libertăți uh, nu pot să fie negociate și în niciun caz încălcate. Detașarea lucrătorilor este um, un subiect mai specific care vizează anumite companii ce doresc să detașeze o parte din lucrători ca să furnizeze servicii într-un alt stat membru decât uh, cel de reședință. Și în momentul în care noua comisie și-a început mandatul, am spus clar că ne dorim să revizuim această directivă și doamna comisar Tyson și serviciile sale se ocupă chiar acum de această Uh, muncă de revizuire, dar în tot cazul, chiar și în momentul în care se va revizui această directivă, nu se va încălca libertatea de circulație. Mulțumesc, domnul Roland. Vă mulțumesc, domnule comisar. Apropo de dialogul social, ați evocat dialogul social și ați vorbit și de faptul că este mai întâi uh, competența partenerilor sociali, dar și uh, Dumneavoastră aveți un rol important de jucat. Trebuie să stabiliți cadrul care să favorizeze dialogul social și acest dialog nu trebuie să fie doar un simplu schimb de vederi, ci trebuie să aibă și rezultate concrete, mai ales încheierea de acorduri. Acordurile autonome fiind uh, bineînțeles, foarte importante. A avut loc această conferință la nivel înalt. Acum partenerii sociali uh, sunt pe punctul de a-și uh, finaliza programul eu cred că a venit momentul să relansăm acest dialog social european, care mie mi se pare deosebit de important. Mă întreb dacă nu există și um, un aspect care um, ar putea să faciliteze viața partenerilor sociali și să ne permită să avem o mai bună analiză a acestor um, dificultăți legate de formare, de lista de competențe Uh, și așa mai departe. Poate ar fi mai bine să avem un program european pentru aceste uh, um, pregătiri profesionale și um, învățare în parcursul um, întregii cariere. Uh, ok, uh, so uh, as regards... Uh... Domnul Dombrovskis, în ce privește dialogul social? Foarte clar am spus că această comisie își dorea să consolideze dialogul social și deja am luat măsuri concrete, implicând mai mult partenerii sociali în semestrul european și, mai recent, dând mai multă importanță acordurilor autonome în acest context al mai bune legiferări. și am spus că vor exista derogări în ce privește evaluările de impact și consultările publice. Deci tocmai vrem să ținem cont de statutul aparte pe care îl au partenerii sociali, statut conferit de tratate și dorim să conferim acordurilor autonome un alt Um, tratament decât cel rezervat legislației ordinare. Vrem să facilităm și dialogurile bilaterale în contextul acordurilor autonome, însă Comisia nu poate decât să joace un rol de uh, facilitator în acest context, pentru că angajatorii și angajații sunt cei care au puterea de decizie pot să existe și discuții tripartite, dacă este nevoie. Este doar un exemplu a felului în care noi încercăm să consolidăm dialogul social și, cum spuneam, inclusiv consultările tripartite. Mulțumesc, domnul Bașin. Through the chair, I'd like to thank Vice President. Aș dori să Mulțumesc vicepreședintelui Dombrovskis și doamnei comisar Tyson pentru că sunt aici pentru acest schimb de opinii. A fost foarte interesant când ați răspuns unui coleg din Italia că ați uh, făcut uh, anumite lucruri în Italia, că ați urmărit anumite lucruri din Italia. Vreau să vă întreb dacă ați urmărit și ce se întâmplă în uh, Marea Britanie, țara de unde vin eu. Marea Britanie e un mare exemplu de succes, cea mai de succes economie din lumea dezvoltată după SUA. Am creat 2 milioane de locuri de muncă din 2010 și avem angajamentul de a mai crea încă 2 milioane în următorul Parlament. Un loc de muncă pentru toți cei care vor să lucreze este motoul nostru. Cum am făcut-o? Am încercat să facem ocuparea mai atractivă decât șomajul care este uh, demoralizant și uh, fără speranță. Am uh, arătat că a fi în șomaj nu este un stil de viață. Nimeni din cei care au salariul minim nu plătesc impozite în țara noastră, sau cel puțin asta încercăm să obținem. S-au spus foarte multe despre șomajul la tineri și despre universități pe care le-ați considerat o cale de progres pentru tineret. Vreau să vă spun că și uceniciile sunt un răspuns. Noi, în Marea Britanie, dorim să creăm 3 milioane de uh, posturi de ucenic. Întrebarea este de ce nu putem să avem și în Europa mai multe stagii de ucenicie? oferind angajatorilor angajații de care au nevoie. Mulțumesc! Doamna Tyson, cred că pentru dumneavoastră e această întrebare. Mulțumesc. Uh, wat wij promoten in Europa is best practices en als lidstaten kunnen leren. Da, noi vrem să promovăm cele mai bune practici în statele membre. Acestea trebuie să învețe unele de la altele Noi cerem angajatorilor să garanteze anumite locuri de muncă. În unele state membre există deja o tradiție în acest sens, în altele putem să creăm acest obicei ca să vedem cum uh, ucenicia poate să se desfășoare în condițiile cele mai bune. Și oricum, ce forme ia um, ucenicia depinde foarte mult de la un stat la altul. Thank you, Madam Chair. I will have a... Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare foarte rapidă, spune doamna Reinke, deci poate îmi răspund ambii comisari. Aș dori să îmi spuneți ce credeți care sunt standardele uh, sociale minime care sunt necesare urgent în Uniunea Europeană acum și veți lucra la propunerea de protecție socială minimă în această legislatură? Ja, we hebben een sociale agenda, dus uh, waar, waar zeker... Mulțumesc. Există o agendă socială în uh, acest mandat lucrăm la Uniunea Economică și Monetară și la agenda socială la modul general. Dacă mă întrebați care e părerea mea personală, ceea ce contează este sentimentul colegiului, pentru că noi putem discuta, dar abordarea comisiei este una colegială. Eu personal cred că trebuie să stabilim standarde minime pentru o serie de măsuri care țin de protecția socială. Ca să evităm această spirală descendentă, însă, nimic nu este de la sine înțeles, competențele pe care le avem sunt limitate, statele membre au propriile prerogative și, după cum a spus colegul, majoritatea competențelor țin de statele membre. Astfel însă, cu implicarea partenerilor sociali, putem face anumite lucruri. Credem că e nevoie oricum de indicatori pentru partea socială și vom lucra la acest lucru, la o sumă de referință, de exemplu, pentru venitul minim în diferitele state membre. Nu putem vorbi de armonizare, dar sunt mai multe lucruri care se pot face. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul mulțumesc! amândurora că au venit astăzi aici. Întrebarea mea este foarte simplă, se referă la uh, prestațiile mm, pentru șomaj, un lucru despre care vorbim uh, de ani de zile în Parlament și um, Comisia a inclus acest lucru în, um, în agenda sa, s-a discutat și cu miniștri și, de fapt, uh, chiar și Comisia a comandat un studiu, un raport ca să cunoască mai bine acest subiect. Aș uh, dori să aflu ambele perspective, perspectiva socială, nevoia de a ne lărgi dimensiunea uh, socială a zonei euro, dar și perspectiva macroeconomică, care cred că mi se pare foarte importantă în acest uh, domeniu. Este vorba de solidaritate, până la urmă, de un mecanism care să trateze șocurile asimetrice pe care ne confruntăm în acest moment. Deci aș dori să văd și perspectiva domnului vicepreședinte. Uh, okay, uh, this is uh, one of the. Uh, Acesta este unul dintre subiectele menționate în contextul aprofundării Uniunii Economice și Monetare. Așadar, există și posibilitatea de a se introduce schema de garantare extinsă. Acum, după cum am spus în remarcele introductive, lucrăm la un nou raport în ceea ce privește um, dezvoltarea ulterioară a Uniunii Economice și Monetare. Și vom prezenta acest lucru Consiliului în următoarele luni. Sigur că nu sunt în măsură să uh, judec uh, în avans conținutul acestui raport, însă, la modul general, Pot să vă spun că dorim să tratăm chestiunile pe termen scurt, să vedem ce putem face acum cu tratatul existent și să lucrăm la alte chestiuni și acesta este unul din elementele care se discută inclusiv în contextul așa numitei capacități fiscale a zonei euro. Însă acum nu pot comenta conținutul uh, textului realizat de cei 4-5 vicepreședinți până când treaba nu este gata. Mulțumesc! Doamna Soidorova. Structurovaný dialog oběma zástupcům komise. Mulțumesc pentru acest uh, dialog structurat. Mulțumesc ambilor reprezentanți ai Comisiei și am o întrebare pentru doamna comisar. Sunt convinsă că fondurile pentru ocupare din aceste programe sunt uh, un stimulent foarte bun în combinație cu investițiile și vor ajuta statele membre să reducă șomajul. La noi, în Republica Cehă, stăm destul de bine, dar avem probleme legate de ocuparea oamenilor uh, săraci, persoanelor care străiesc în localități uh, îndepărtate și izolate. Eu aș vrea să vă întreb dacă s-ar putea simplifica birocrația în așa fel ca o parte din fonduri să fie dedicată persoanelor din aceste localități izolate. În al doilea rând, statele membre nu doresc să transfere competențe. Comisia Europeană are doar puține posibilități să intervină. Nu se poate utiliza decât coordonarea deschisă, dar ce poate să facă Comisia ar fi o mai bună monitorizare, o mai bună evaluare a situației când datele de la Eurostat sunt insuficiente. Așadar, eu vreau să vă întreb dacă Comisia se gândește la o mai bună monitorizare și o mai bună um, urmărire a rezultatelor privind cotele de ocupare. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată doamnă! Sigur că Comisia are în vedere anumite grupuri țintă. Știm că există în societățile noastre grupuri mai vulnerabile și trebuie să ne preocupe în mod specific și asta și facem în uh, rapoartele pe fiecare țară și în recomandările specifice pentru fiecare țară, puteți constata că în anumite state membre cerem să se pună accentul pe anumite grupuri vulnerabile. Există diferențe între țări. Simplificarea accesării fondurilor se face în cadrul multianual, deci avem o metodă simplificată, dar uh, e nevoie de anumite alegeri făcute împreună cu statele membre. Trebuie ca acestea să-și însușească aceste alegeri. Există statistici la modul general. Am uh, apelat la Eurostat pentru că avem nevoie de date ca să evaluăm situația din statele membre și deci am cerut Eurostat să um, transmită datele mai repede și într-un mod mai ușor de comparat. Mulțumesc! Domnul Marta, mulțumesc. Doamnă comisar, v-am ascultat cu atenție și sună foarte lucid ce spuneți. Șomajul la tineri, la mai puțin tineri, dispariția locurilor de muncă, crearea de locuri de muncă, scăderea puterii de cumpărare, într-adevăr, situația se deteriorează încet, dar sigur. Problema în tot ceea ce am auzit este că sunt numai dorințe, numai uh, vorbe și se încearcă tratarea efectelor, deși s-au identificat și cauzele. E vorba de globalizare și de uh, noua schemă economică, e vorba de evoluția economiei, de fluxurile migratorii pe care nu le mai controlăm. E vorba de scăderea nivelului uh, școlar, parcă se încearcă să se uh, slăbească competențele oamenilor. Și vreau să vă întreb de ce nu doriți să uh, tratați realmente cauzele în sfârșit. Madam Tyson. Doamna Tyson. Um, uh, ik ben het niet eens met de analyse die gemaakt wordt dat er geen... Dat... Nu uh, vă împărtășesc analiza. Spuneți că nu lucrăm la cauze. Societatea noastră se transformă Constatăm evoluția tehnologică și este adevărat că sunt numeroase uh, bulversări care creează probleme importante, dar să spui uh, că ar trebui să oprim globalizarea nu e foarte realist. Suntem confruntați cu provocări, Europa trebuie să se organizeze. Cred că acesta este unul din motivele pentru care există Uniunea Europeană și asta pentru că statele membre nu mai fac față singure, suntem mai puternici împreună, reprezentăm valori în Uniunea Europeană și putem aici să um, aducem la viață aceste valori, iar cetățenii beneficiază uh, de ceea ce facem noi. Trebuie ca Uniunea Europeană să facă ceea ce statele membre nu mai pot face singure și astfel protejăm și cetățenii. Mulțumesc, doamnă Tyson, mulțumesc, domnule Dombrovskis. Toți de pe lista de vorbitori au reușit să vă pună întrebări și ați fost foarte eficienți în răspunsurile pe care le-ați dat. Ați fost succinți, ați răspuns puternic și în curând vom, vom invita din nou aici pentru că vom mai avea întrebări. Mulțumesc mult! Vom trece acum la vot. Două minute pauză. Vă rog să vă pregătiți documentele și în două minute vom începe votul. have your voting card. Aveți cartelele de vot. Vom uh, merge mai departe. Punctul 10 de pe ordinea de zi este vorba de eficiența resurselor și tranziția către o economie circulară. Este un proiect de aviz cu amendamente și dacă sunteți gata, putem începe. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Este amendamentul 10. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul B, pentru, abțineri se adoptă. Compromisul C, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri S-ar putea respinge, cred că ar fi bine să verificăm. Amendamentul 32 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru,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 pentru că 6 este retras. Ba nu, 57 pentru împotrivă. Ba nu, mai întâi amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 7 și s-a deschis votul și acum s-a închis. Se respinge. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 este caduc. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votăm acum proiectul de aviz astfel modificat, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Fantastic! Trecem acum la punctul 11, subsidiaritatea și proporționalitatea. Amendamentul 1, those in favor. Amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abține Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abține Se adoptă. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abține Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm la 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abține. se respinge. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 14. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. intervenție fără din microfon în sală. Uh, scuze, cred că a trebuit să votăm amendamentul 14. Amendamentele 12 și 13 au fost adoptate, deci devine caduc. Scuze din sală, nu am înțeles. Repetăm la 15, sunt noua președinte. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Verificăm la 15. S-a deschis votul. Rămâne deschis. S-a închis acum. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 23 și 24. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Compromisul de. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 31. Pentru împotrivă, abțineri, verificăm. 31 așadar, s-a deschis votul. S-a închis acum. 21 um, pentru 27 împotrivă se respinge. Amendăm de 22 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 33 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 36 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. În amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 47 devine caduc. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 55 s-a deschis votul. S-a închis votul. Vedeți rezultatul. Bun, votăm așadar proiectul de aviz așa cum a fost modificat. Prin uh, vot, prin apel nominal. Votul e încă deschis. Votăm proiectul de aviz așa cum a fost modificat. Ați votat cu toții? Ar mai trebui să fie doi. S-a votat pentru, se adoptă. Okay, then we'll go to uh, uh, the employment committee. Trecem acum la contribuția Comisiei pentru Ocupare la dialogul structurat. Amendamentul 1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 Votul s-a deschis. Rămâne deschis. S-a închis votul. Iată, încă un scor de egalitate. Trecem la 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. La 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la amendamentul 9 s-a deschis votul. S-a închis votul. E bine să verificăm. Bine că am verificat. Am ajuns la 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Devine caduc. Amendamentul 12 s-a retras. Amendamentul 13 avem un vot pe părți. Prima parte. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare. La amendamentul 13, partea 1, s-a deschis votul. S-a închis acum. Se adoptă. Partea a doua din amendamentul 13 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15, 14 pentru, împotrivă. Nu, 14 devine caduc. Trecem la 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm la 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, E compatibil. Votăm electronic la 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru împotrivă abțineri se respinge. Verificăm la 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Nu. Devine caduc. 24. Pentru. împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificare la 24 s-a deschis votul. S-a închis. Votul se adoptă la o diferență de un vot. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 25 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm 26. Cineva n-a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm la 28. S-a închis votul. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Un amendament oral din partea PPE-ului. Da, dacă nu mă înșel, avem un acord cu privire la acest amendament uh, oral. Vreau doar să ștergă cuvintele directive și în loc de acest cuvânt să se pună measures, în loc de directivă măsuri. Ați auzit, se dorește înlocuirea cuvântului directive cu cuvântul measures. Se acceptă? Da, este vorba de coordonatorul uh, socialiștilor. Votăm așadar la amendamentul 30. Deci, amendamentul 30 cu Amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm, la 31 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 32. S-a închis, s-a închis votul. Se respinge. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 36, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum vot prin apel nominal pentru contribuția Comisiei EMPL la dialogul structurat. S-a deschis votul, s-a închis votul, 37 de voturi pentru, 8 împotrivă. Mai avem de votat? Nu, nu mai avem am terminat. Să nu uitați că începem la ora 2. Unii sunt foarte încântați pentru că nu trebuie să facă un infarct încercând să ajungă la avioane, la trenuri. Așadar, Vă rog să reveniți ca să nu stau singură în uh, sala aceasta cu invitații noștri. Vă mulțumesc pentru sprijin.